Okay, friends, we start this meeting. Uh... Dragi prieteni, începem reuniunea cu câteva minute întârziere. Vă spun bun venit. Avem un regim lingvistic complet în ce privește interpretarea, cu excepția danezei, finlandezei, maltezei și croatei. La punctul 2 Comunicările președintelui. Primul uh, trialog uh, privind Europasul uh, împreună cu Comisia Cult va avea pe 10, loc pe 10 octombrie de la orele 7 până la 8 și jumătate, cu alte cuvinte în seara aceasta. Și după cum știți, Uh, astăzi, în cursul după amiezii, vom avea o audiere publică împreună cu Comisia CULT privind Corpul European de Solidaritate. Ne vom muta la ASP 1G3 uh, uh, după amiază începând cu ora 15. Acestea fiind zise, vă propun să trecem la vot. Sper că aveți cu toții cartela de vot. Poate că cei care uh, doresc să participe uh, și uh, raportorul ar uh, mai necesita 5 minute pentru a ajunge în sală. Deci să le acordăm aceste 5 minute. We'll wait a couple of more minutes since the strike... Mai așteptăm câteva minute. Colegii întârzie pentru că trebuie să vină pe jos la Parlament din cauza grevei. De aceea le acordăm încă 5 minute. Okay, friends, you have your voting cards in the machines. Uh, Dragi prieteni, vă propun să verificăm funcționarea consolelor. Să începem cu sesiunea de votare și chiar să începem cu votul pe marginea amendamentului 6. Pentru împotrivă se adoptă compromisul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă Amendamentul Articolul 2. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 139. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 141 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 140, nu, 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri Aș spune că s-a respins, dar verificăm amendamentul 7. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. We'll do it again. Reluăm votul. Repetăm votul pe marginea amendamentului 7 și acum s-a deschis votul. S-a închis votul. și se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 167 și S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 24 de voturi împotrivă, 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, Aș spune că se respinge. Dar verificăm 176, s-a deschis votul și s-a închis votul. Și se respinge 25 de voturi împotrivă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că se respinge, dar verificăm compromisul 10. Și s-a deschis votul. Acum s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 177 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100, o, 183 împreună cu 184 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 183 și 184, s-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge 25 de voturi împotrivă. Amendamentul 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm compromisul 11, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 24 de voturi împotriva. Amendamentul 195 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul amendam, amendamentul 12 împreună cu amendamentul 215 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 204 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. De deci se respinge. 209 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 214 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 216 și 217 sunt retrase. Trecem la compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 222 pentru, împotrivă, abține, se respinge, 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 224 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, verificăm, compromisul 16 s-a deschis votul, și s-a închis votul. Și se adoptă 22 de voturi pentru. Amendamentul 231 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 împreună cu 236, cine este pentru? împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. Amendamentul 15 împreună cu 236 s-a deschis votul, iar acum s-a închis votul și se adoptă 26 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 239. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 240 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 241 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 242 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 244, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 249 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 251 pentru, împotrivă, abțineri, aș spune că se adoptă, dar verificăm 251 și s-a închis votul și se adoptă cu 19 voturi pentru. Amendamentul 252 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 253 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 254 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 200 devine caduc. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 237. S-a deschis votul și s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 238 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 255 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 255 S-a deschis votul și s-a închis votul și se respinge diferență de patru voturi. Amendamentul 256 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 258 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 259 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 260 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 261 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 262 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 263 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 263. S-a deschis votul și s-a închis votul. Îmi cer scuze, s-a adoptat amendamentul 264 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 265 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 266 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 267 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 268 pentru, împotrivă, abțineri, aș spune că se respinge, dar verificăm 268, s-a deschis votul și acum s-a închis votul. Nu, se adoptă diferența de un vot. 269 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 270 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 271 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 272 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 272 s-a deschis votul și acum s-a închis votul. Da, se respinge. 274 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 274 pentru că nu a fost clar. S-a deschis votul Acum s-a închis votul și se respinge. 26 de voturi împotrivă. 276 pentru, împotrivă, abțineri, aș spune că se respinge. Verificăm 276, s-a deschis votul și acum s-a închis votul, se respinge. 278 pentru împotrivă abțineri se respinge. 280 81 sunt retrase, trecem la 285 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 286 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 289 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 290 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 291 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 292 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 293 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru scuze. Doriți să verificăm 293. Bine, verificăm 293, s-a deschis votul și s-a închis votul. Și se adoptă. Două voturi diferență. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 297 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 298 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 298, s-a deschis votul și s-a închis votul. Da, se respinge. Diferență de un vot. Amendamentul 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Se respinge, mă scuzați. Amendamentul 2 și 35 împreună pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentele 2 și 35. S-a deschis votul și s-a închis votul și se respinge cu diferență de un vot. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul 36. S-a deschis votul și acum s-a închis votul și se respinge diferența de un vot. Amendamentul 37 de caduc, 38 Cine este pentru? A, mă scuzați, nu este caduc. Bun, votăm amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, aș spune că se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 3 și 40 împreună pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentele 3 și 40 împreună, s-a deschis votul și acum s-a închis votul și se adoptă diferența de un vot. Amendamentul 39 caduc. Amendamentul 4 pentru împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm. Amendamentul 4 s-a deschis votul și s-a închis votul. And it's rejected by three votes. Respinge cu trei voturi diferență. Amendment 41, those in... Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 48 pentru, Împotrivă? Abțineri. Haideți să verificăm la amendamentul 48. Am deschis votul. S-a închis votul. Mai verificăm încă o dată amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 19 voturi pentru. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50. 50 urmează, nu? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 51, 52, pentru împotrivă, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 56. Poftim? Verificăm la 55. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Două voturi diferență. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 56, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 34 pentru. Încep să mă tem când văd că nu reușesc să calculez rezultatul. Amendamentul 58 pentru, împotriva abțineri se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 61 pentru, împotrivă, verificăm. Amendamentul 61. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 26 de voturi împotrivă. Amendamentul 63, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul 62. 63. Se corectează președinta. Am deschis votul la 63, am închis votul. Se respinge. Patru voturi diferență. Amendamentul 64. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 66. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm la 66. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm la 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Da, um, dar oricum rezultatul este clar, se adoptă. Votăm încă o dată la 73. Am deschis votul. Votul electronic. Am închis votul. Se adoptă. Trei voturi diferență. Compromisul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 78 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm la amendamentul 78 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 95 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. La amendamentul 99 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 100. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 102. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. La amendamentul 106 am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trei voturi diferență. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 109. E caduc? Nu, trebuie votat. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 112. Pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 113. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 114. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 115 împreună cu 116 sunt identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș zice să verificăm. Verificăm așadar 115 și 116 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Trei voturi diferență. 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul... Nu, a fost clar, dar vreți să verificăm? Amendamentul 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 121 e caduc, ba nu, 121, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 123 pentru. Ba nu. Votăm 125 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 127 pentru, împotrivă, verificăm. La 127 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge patru voturi diferență. 128 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 131 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Verificăm 131. Am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum supunem la vot proiectul de aviz în formă modificată. Am deschis votul electronic. Am închis votul. Se adoptă cu 39 de voturi pentru. Mulțumim uh, raportorului pentru activitatea sa. Or, you know, yeah. Thank you for being here. We proceed uh, immediately with... Vă mulțumesc celor care rămâneți. Trecem imediat la punctul 4 de pe ordinea de zi. Punerea în aplicare a inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în statele membre. Raportoare este doamna Tomci, care însă nu e aici, îi ține locul domnul Castle. Domnul Casa, o să-i dau cuvântul. Aveți cuvântul. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. O să citesc uh, discursul doamnei Tomci pe care mi l-a trimis ieri. Domnia sa candidează la alegerile prezidențiale din uh, Slovenia, așa că îi urăm mult succes, deși am dorit să rămână aici alături de noi. S-au primit 224 de amendamente la proiectul acesta de raport cu privire la punerea în aplicare. Doamna Tonci dorește să ne mulțumească nouă tuturor pentru amendamentele depuse și, bineînțeles, uh, consultanților și uh, celorlalți colegi care au ajutat-o să redacteze raportul privind punerea în aplicare. Majoritatea amendamentelor care au fost depuse uh, au scopul de a consolida textul, deci cred că avem o, bază foarte bună de lucru. În ce privește conținutul, dați-mi voie să vă spun pe ce ne-am axat noi. În primul rând, am vrut să subliniem uh, faptul că nu avem statistice fiabile. Raportul se bazează pe date și statistici limitate. În al doilea rând, inițiativa privind ocuparea nu ar trebui să înlocuiască reformele naționale existente, ci uh, ar trebui să servească în completarea lor. Și avem amendamente care uh, sugerează acest lucru. În al treilea rând, am subliniat nevoia de o mai bună coordonare între programele educaționale și uh, piața muncii, în sensul corelării cererii și ofertei. În al patrulea rând, am subliniat importanța de a ajunge la cei care nu sunt încadrați profesional, adică avem nevoie de măsuri mai bine țintite, trebuie să facem mai multe eforturi pentru a-i uh, înregistra pe cei care sunt șomeri și cei uh, care nu sunt încadrați profesional, care nu urmează niciun program de educare sau de formare. niți. În următorul rând, trebuie să îi țintim pe acei uh, tineri excluși, inactivi, măsurile trebuie să fie mai bine adaptate și individualizate. În al șaselea rând, calitatea ofertelor de muncă uh, trebuie îmbunătățită. Deocamdată avem încă o, o problemă. Tinerii se așteaptă să primească oferte de uh, învățământ sau de formare sau chiar oferte de muncă de mai bună calitate. În al șaptelea rând, scopul uh, acestei inițiative este să se asigure locuri de muncă durabile. Deci avem nevoie de date cu privire la acestea. Însă nu avem date disponibile, statele membre nu au raportat date cu privire la locurile de muncă durabile. În al optulea rând, am subliniat importanța sustenabilității fondurilor prin care se combate șomajul în rândul tinerilor. Amendamentele depuse arată că inițiativa aceasta ar trebui să fie transformată într-un mecanism de finanțare permanentă. Am mai primit și alte propuneri uh, foarte bune despre cum să îmbunătățim această inițiativă pe viitor, spre exemplu, să acorde mai multă atenție tinerilor aflați într-o situație vulnerabilă și uh, acordând mai multă atenție piețelor muncii transfrontaliere. Doamna Tomci vă mulțumește încă o dată pentru amendamente și comentarii și regretă faptul că nu se află aici pentru a vă răspunde celor care aveți întrebări. Mulțumesc! Uh, thank you, Mr. Casa. Uh, I will now... Mulțumim, domnule Casa. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Începem cu uh, domnul Benifei de la Socialiști Democrați. Presidente, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc colegului Caza, care o reprezintă pe doamna raportor Tomci, pentru introducerea extrem de utilă. Sunt de acord în mare parte cu ideile prezentate, care reflectă abordarea constructivă la care s-a recurs încă de la început. Împreună cu colegii mei de la SID am înaintat o serie de amendamente uh, urmărind fie să integrăm ce s-a propus deja sau să adăugăm propuneri ulterioare. Știm că de multe ori pentru raportori este imposibil să abordeze toate argumentele în versiunea inițială pentru că există niște constrângeri referitoare la spațiu, având în vedere textul care trebuie trimis la traducere. Sper că contribuțiile mele s-ar dovedi utile, mai ales în ceea ce privește uh, majorarea prefinanțării inițiative pentru ocuparea în, rând, ocuparea în rândul tinerilor, completarea fondurilor în cadrul revizuirii cadrului financiar multianual. Aș dori să profit de această ocoz, um, ocazie pentru a mulțumi colegului Pavel, care a reprezentat grupul S&D la uh, misiunea din Slovenia și Croația cât uh, și pentru prezentarea dumnealui care și-a adus un aport util la realizarea amendamentelor. Cred că este important ca comisia noastră să profite de această ocazie pentru a stabili niște puncte importante. În primul rând, să scoatem în, în evidență sprijinul nostru pentru inițiativa pentru ocuparea forței de muncă rândul tinerilor, garanția pentru tinere, drept instrumente esențiale pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, deși nu sunt singurele instrumente. Trebuie să cerem mai multe instrumente de la bugetul Uniunii Europene și după 2020 și să cerem un angajament sporit din partea statelor membre. Va deveni tot mai, scump investi- tot mai scumpă investiția în aceste instrumente. Trebuie să ținem cont însă și de dezavantajul lui număr sporit de șomeri în rândul tinerilor. Am avut parte de asemenea și de uh, contribuții utile din partea Consiliului pentru a îmbunătăți propunerea. De pildă, contribuții referitoare la calitatea ofertelor, un subiect central despre care se discută adesea și în statele membre. În primul, în ultimul rând, trebuie să scoatem în evidență faptul că aceste programe uneori nu au fost folosite în mod corect. E vorba, pe de o parte, de întârzieri în plățile pentru tineri, de alte dăți ofertă de proastă calitate și în alte situații s-au folosit uh, stagiile de practică pentru a înlocui contractele. Trebuie să identificăm uh, criterii de evaluare care să meargă dincolo de a analiza pur și simplu oferta și profilul candidatului. După părerea noastră, este o definiție mult prea restrictivă. Sper că și celelalte grupuri uh, își vor aduce aportul și în cele din urmă vom reuși să ajungem la o variantă de compromis care sper să reprezinte o contribuție utilă pentru cei care folosesc garanția pentru tineret și inițiativa de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor. Sper că este un obiectiv pe care îl împărtășește toată lumea și sper că aceste politici ale Uniunii Europene în ceea ce privește tinerii vor permite integrarea lor cât se poate de rapidă pe piața muncii și vor evita um, abuzurile. Închei cu altă propunere pe care am înaintat-o și anume crearea unei linii telefonice directe, un fel de hotline, referitoare la acele uh, măsuri, sau alerte referitoare la măsurile neadecvate care vizează tinerii. În acest fel se poate semnala direct Comisiei Europene sau unui grup uh, destinat în acest sens folosirea uh, fondurilor europene pentru măsuri neadecvate, mai ales cele referitoare la inițiativa pentru tineri. Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor este un instrument direct care vizează tinerii șomeri. Acest instrument ar putea să contribuie la um, amplificarea măsurilor pe care le iau deja statele membre. Încă o dată, mulțumesc uh, pentru prezentare și mă aflu la dispoziția raportare pentru discuții ulterioare. Mulțumesc! Thank you, Mr. Benify. Uh, I will... Mulțumesc! domnule Benifei. Dau acum cuvântul doamnei Schiniască. Mulțumesc foarte mult! În cursul uh, pregătirilor a fost o adevărată plăcere să urmăresc uh, activitatea raportoarei. Suntem de acord uh, în anumite privințe, în ceea ce privește îmbunătățirile care pot fi aduse inițiativei de ocupare pentru tineret. Sprijinim aceste propuneri, însă a privi acest program drept garanție pentru tineri sau pentru tineri care vin din circumstanțe problematice din rândul statelor membre, nu ar trebui să ne limiteze perspectivele. Au existat anumite contribuții din partea curții de conturi. S-au înregistrat multe pierderi în ceea ce privește punerea în aplicare a programului. Pe de altă parte, trebuie să discutăm și de majorarea finanțelor și să nu ne limităm doar la aspectul politic al acestor programe. Sunt de părere că aceste programe nu ar trebui să înlocuiască inițiativele statelor membre când vine vorba de combaterea șomajului. Trebuie să luăm în calcul inovările, educația, formarea în cadrul statelor membre. Suntem cu toții de acord că și ONG-urile trebuie să fie mai bine implicate în punerea în aplicare a acestei inițiative. După părerea mea, aceste organizații dispun de cunoștințe extrem de utile referitoare la cum uh, putem colabora cu acei tineri care sunt izolați de piața muncii și ar fi bine să profităm de experiența lor. Ultima mea observație, cunoștințele tinerilor referitoare la aceste programe mi se par insuficiente, de multe ori acestea sunt de neînțeles și mai ales pentru acele grupuri care sunt uh, um, cele mai excluse de pe piața muncii. Aici cred că trebuie să fie aduse îmbunătățiri. Aștept cu mare interes cooperarea viitoare cu raportoarea și cu raportorii din umbră. Sunt convinsă că raportul va reprezenta o contribuție pozitivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Labaiova din grup, partea grupului ALDE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc înainte de toate raportoarei, Romana Tomci, cât și celorlaltor colegi, raportori din umbră, pentru amendamentele pe care le-au adus. Trebuie să vă mărturisesc că am înaintat doar câteva amendamente, pentru că raportul era deja unul foarte echilibrat. Am scos în evidență atât aspectele pozitive, cât și lacunele inițiativei pentru tineret, pentru a putea vedea ambele tabere. Inițiativele pe care Uh, amendamentelor pe care le-am înaintat eu se referă la motivația tinerilor, dincolo de folosirea eficientă a fondurilor, și scot în evidență faptul că inițiativa pentru tineret ar trebui să fie folosită pentru acele proiecte care sunt orientate înspre rezultate clare și care sunt sustenabile pe termen lung. După cum am subliniat în repetate rânduri, trebuie să privim eficiența costurilor și obiectivele pe termen lung ale acestor programe finanțate din fondurile UE. Și după cum spunea colega Iana Jinițcă, trebuie să privim uh, într-adevăr plus valoarea pe care o adaugă aceste programe, dacă merită să fie finanțate. Îi sprijin pe acei colegi care cer ca inițiativa pentru ocuparea tinerilor să fie discutată în cadrul viitorului cadru financiar multianual și să se ia în calcul finanțarea viitoare a acestui program. Dar, după cum spuneam, trebuie să luăm în calcul continuarea finanțării doar dacă putem dovedi că există o eficiență a costurilor. Cred că trebuie să intrăm în detaliu în, aceste, în ceea ce privește aceste întrebări și cred că grupul raportorilor din numere e unul foarte echilibrat, putem colabora foarte bine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu o văd pe doamna Gonzalez din partea GUE, Angel. Nu văd dacă Terry Reintke este în sală sau... Ba da, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Terry trebuie să ia cuvântul la Comisia FAM, iată de ce m-a rugat să o înlocuiesc și să îi uh, prezint observațiile referitoare la inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Așadar, grupul nostru ne-a anunțat o serie de amendamente. Noi scoatem în evidență impactul asupra sănătății mentale și generale a tinerilor uh, pe care le are șomajul, cât și efectele dăunătoare colaterale. Cu cât un tânăr petrece mai mult timp ca șomer, cu atât este mai probabil ca în viitor acest tânăr să se confrunte cu experiențe negative pe piața muncii. Iată de ce această inițiativă a, ocupare, a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor trebuie să țintească acei tineri, în tocmai acei tineri care nu se află nici în, um, educ, în formare, um, nici uh, într-un învățământ, într-un program de învățământ formal. Trebuie să mizăm pe serviciile de asistență socială din statele membre care să furnizeze servicii de înaltă calitate adaptate tinerilor. Trebuie să oferim de asemenea stagii de formare pentru angajații publici din aceste oficii, pentru ca în acest fel să se identifice mai bine nevoile tinerilor aflați în situații vulnerabile. Inițiativa pentru ocuparea tinerilor trebuie să reprezinte un prim pas dintr-o strategie uh, um, care să identifice nevoile tinerilor. Experiențele trecute referitoare la punerea în aplicare a inițiativei pentru tineret a arătat că abordarea de tip parteneriat este fundamentală. Iată de ce grupul verzilor EFA deplânge faptul că abordarea de tip parteneriat nu a implicat pe deplin organizațiile pentru tineret, ONG-urile și alți parteneri relevanți în crearea și punerea în aplicare a acestei inițiative. Îndeosebi organizațiile pentru tineret ar trebui să fie puse, uh, ar trebui să fie implicate în uh, comunicarea, elaborarea și punerea în aplicare a inițiativei pentru tineret. Și în ultimul rând, le cerem tuturor statelor membre să facă ca garanția pentru tineret să devină realitate. Invităm organizațiile pentru tineret să comunice în timp real analizele lor referitoare la inițiativele statelor membre și îi cere Comisiei să implice noi actori în uh, elaborarea politicilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum uh, dau cuvântul doamnei Agea de la EFDD. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, și colegei Tomci pentru această primă propunere înaintată referitoare la evaluarea inițiativei pentru ocuparea tinerilor. Noi propunem un instrument și în același timp evaluăm felul în care a fost pusă în aplicare în diferitele state membre inițiativa pentru ocuparea forții de muncă rândul tinerilor. Unul din aceste instrumente se referă, de pildă, la garanția pentru tineret. Acest prim raport se ocupă tocmai de faptul, de a scoate în evidență faptul că um, criza economică și financiară a dus la o creștere a șomajului în rândul tinerilor de la 15% în 2008 la 24% în 2013. O majorare aproape dublă, am putea spune, uh, Trebuie însă să facem câteva observații. Șomajul în rândul tinerilor variază de la 10% în 2013 în Germania, Austria, Olanda, în timp ce în țări precum Italia, Spania, Croația, Grecia, șomajul în rândul tinerilor atinge aproape 40%. Prin urmare, este absolut esențial să primim date defalcate pe țară să primim rapoarte specifice pentru a putea veni cu uh, măsuri care să adapteze aplicarea acestei inițiative. Una din principalele probleme cu care ne confruntăm rezidă tocmai în diferențele de randament economic și de creștere a ocupării forței de muncă în diferitele state ale Uniunii Europene. Nu suntem de acord, de pildă, atunci când uh, recomandarea din partea colegei este de a accelera reformele structurale pentru a diminua aceste discrepanțe. Nu pentru că ne opunem din start reformele structurale, ci pentru că trebuie să ne întrebăm care sunt, de fapt, nevoile, mm, reformele structurale care trebuie aplicate. Pentru că, de pildă, în Italia, efectele asupra șomajului în rândul tinerilor au fost uh, negative în urma aplicării în urma aplicării um, acelui Job Act. În Italia e nevoie de reforme economice de amploare care să poată crea locuri de muncă. Deplasându-ne în Sicilia și în Calabria, în misiune, în urmă cu aproape un an, pentru a vedea cum se pune în aplicare garanția pentru tineri, am uh, văzut, uh, de altfel, cum a afirmat și Curtea de Conturi, că situația era una dramatică. Uh, pentru că nu există o relație între obiectivele pe care și le stabilește inițiativa pentru ocuparea tinerilor și rezultatele atinse. Nu există mese rotunde la care să ia parte toate acele persoane care ar putea să participe sau să fie implicate în o, acea măsură care, în cele din urmă, ar trebui să devină o măsură structurală și uh, eficientă. Trebuie să vorbim de reforme necesare, de nevoile teritoriale, de nevoile întreprinderilor care ar putea să angajeze tineri. Însă, um, nu se uh, deschid aceste mese rotunde deloc, dacă nu există, de pildă, cooperare între instituții, dacă de multe ori agențiile de formare și pregătire nu desfășoară formările necesare sau le fac degeaba. Nu e vorba doar de a plăti în cele din urmă tinerii pentru stagiul de practică sau pentru formările urmărite, ci e vorba pur și simplu de o carență fundamentală care stă la baza oricărei inițiative care s-ar putea lua. E nevoie așadar de politici de amploare care să ducă la crearea de locuri de muncă, de uh, reforme țintite, ci să punem uh, capăt uh, abuzurilor înregistrate când vine vorba de uh, instrumente precum Garanția pentru Tineri, care de multe ori acoperă uh, munca la negru. Și mai ales trebuie să ne gândim că nu uh, e o soluția unică a transforma această măsură într-o măsură structurală. E nevoie, de fapt, de idei clare, proiecte solide și o monitorizare permanentă îndeaproape. Resursele oricum sunt insuficiente tot timpul, însă e o diferență între a le irosi uh, și a le folosi pentru scopuri care nu sunt cele concretizate în uh, inițiativa pentru tinere, dar acolo ar fi un eșec total. Oricum, ne aflăm la dispoziția colegei Tom și suntem dispuși să colaborăm uh, de-a lungul întâlnirilor viitoare pe care le vom organiza pentru, în vederea redactării raportului final. Mulțumesc! Mr. Martin. Mulțumesc foarte mult, domnule Marta, din partea grupului ENF, aveți cuvântul. Mulțumesc, eh, domnul doctor Mula eh, a rămas blocat în Franța din cauza grevei eh, care se derulează astăzi în Franța. You don't want to take the floor. Și nu doriți să luați cuvântul. Nu doriți să luați cuvântul în locul doamnei Mula. Yes. Lavrile, you had asked for the floor now. No member. Yes. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, domnul Pavel. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt câteva cuvinte despre acest dosar. Apreciez foarte mult activitatea colegilor noștri și mai ales a delegației în Slovenia și Croația, pentru că există probleme ă, asemănătoare în aceste țări cu cele pe care le regăsim și în statele din care provenim noi. Prin acest dosar, cred că vom putea să îmbunătățim acest program un program care a fost gândit pentru o situație acută în momentul respectiv, uh, rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor, dar cred că putem îmbunătăți acest dosar, să găsim căile necesare pentru a uh, furniza informații și celor care nu le caută pentru a fi în cunoștință de cauză. Deci să găsim uh, posibilitatea ca aceste programe să apară pe anumite site-uri, să fie publicate în ziare, pentru ca și cei care poate nu se aflau în căutarea unei asemenea oportunități să poată fi informați, să afle despre existența acestor programe. Și cred că ar trebui să continuăm acest program Uh, să existe o mai bună finanțare, nu doar ca soluție alternativă la schemele existente pe plan național. Cred că este un program foarte binevenit și uh, sper să vedem uh, acest dosar finalizat cât mai curând. Mulțumesc foarte mult! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Casa. Mulțumesc, doresc să mulțumesc tuturor colegilor am reținut toate sugestiile și comentariile dumneavoastră, le voi transmite doamnei Roman atunci. Nu au existat probleme controversate. Cred că va fi un raport foarte bun și mulțumesc tuturor pentru contribuție. Mulțumesc la rândul meu. Poate că din partea Direcției Generale Empel este uh, cineva doritor să vorbească? Doamna Coleva de la Comisie, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o. Aș dori să subliniez faptul că acest raport vine la timp și poate fi foarte util pentru pregătirea viitoarelor propuneri legate de modalitatea prin care fondurile structurale pot să susțină crearea de locuri de muncă pentru tineri, iar acum uh, încercăm să vedem cum uh, aceste proiecte pot să fie mai durabile, aceste proiecte să poată fi realizate și după perioada 2020. Există sugestii importante în acest raport pentru care mulțumesc. Mulțumesc. Da, vom avea ocazia să revenim asupra acestui subiect, după cum s-a mai spus. Bineînțeles că este vorba despre o amplă inițiativă care ă, încă nu a fost încununată de succes în toate comunitățile, în toate statele membre, dar există deja o serie de bune rezultate ă, de care putem ține seama și atunci când căutăm noi modalități de a, a oferi șansa tinerilor să studieze, să se califice, să se încadreze pe piața muncii, să vedem care pot fi experiențele utile pe care putem să le popularizăm în contextul inițiativei privind ocuparea forței de muncă, pentru că situația a fost foarte serioasă, este clar că trebuie să acționăm uh, pentru a găsi uh, soluții mai bune și în momentul în care situația pe piața muncii nu este explozivă pentru tineri, ca atunci când am lansat această inițiativă. Votul va avea loc pe 4 decembrie în Comisia MP. Dacă uh, cei care sunt, doresc să participe la discuția pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, beneficiile economice ale egalității de gen în Uniunea Europeană, Dar așteptăm încă sosirea unor uh, persoane care ar trebui să participe la această dezbatere. Doamna Langbach încă nu este prezentă în sală. Este în drum spre noi. Ca atare, vă propun să facem o pauză de 5 minute și după aceea Vom începe discuția privind beneficiile economice ale egalității de gen în Uniunea Europeană. O pauză de 5 minute. Uh, yes, well, uh, we proceed with the... Propun să continuăm cu punctul 5 de pe ordinea de zi, beneficii economice ale egalității de gen în Uniunea Europeană. Și voi da cuvântul doamnei Langbach, directoarea Institutului European pentru Egalitatea de Șanse, și ne va uh, pune în temă. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Este într-adevăr o mare plăcere pentru mine să vă pot uh, oferi o prezentare dumneavoastră, membrii Comisiei MP, care este domeniul uh, cel mai strâns legat de independență economică politică și de eh, punerea în valoare a potențialului fiecărui individ. Dar înainte de a mă referi la eh, beneficiile economice, vreau să vă spun care sunt provocările, ce se întâmplă în clipa de față în domeniul egalității de șanse în diverse domenii, cum sunt eh, afectate femeile, sunt afectați bărbații în diversele locuri. Trebuie să ne gândim în primul rând la piața muncii și vreau să vă ofer câteva detalii în legătură cu Uh, ceea ce am întreprins noi în diversele domenii cu rezultatele studiilor efectuate și după cum uh, veți putea constata, este foarte interesant să vedeți că în domeniul um, femeilor care nu beneficiază de un grad înalt de pregătire profesională, riscul lor este mai mare să nu poată să uh, acceadă la piața muncii. Și în perioada președinției malteze am început să lansăm uh, 70% dintre femeile cu uh, un grad mai scăzut de uh, educație nu au lucrat niciodată. Uh, în același timp, 2 milioane din bărbații care nu au beneficiat de un grad de educație corespunzător nu au lucrat vreodată în viața lor. După aceea am studiat situația mamelor pe piața muncii la structurile familiale. Și constatăm acum că există și sentimentul că poți beneficia chiar dacă nu lucrezi de sprijinul familiei, dar acolo unde există violență în familie apar probleme. Și uh, există din acest punct de vedere probleme pentru 85% dintre femeile cu copii care uh, nu trăiesc într-un mediu uh, familial complet. Deci veți vedea care sunt diferențele cele mai mari. Dacă um, ai o familie cu trei sau mai mulți copii. Aici uh, impactul este foarte negativ um, uh, pentru femei, uh, pentru că există riscul de inactivitate profesională pentru femei. Și um, cu cât numărul copiilor este mai mare, cu atât problemele sunt mai mari. Deci, în clipa de față, pentru femeile cu trei uh, copii apare o problemă. Dar dacă analizăm lucrurile din perspectiva uh, riscului de uh, sărăcie, 20, 44% uh, din femei se află într-o situație de risc, se află sub pragul de sărăcie dacă celălalt membru al familiei, partenerul, și-a pierdut locul de muncă. Deci, trebuie să ținem seama de aceste aspecte pentru că ele sunt foarte importante. Iar uh, acum, dacă analizăm situația uh, părinților, uh, există mari diferențe între state, care este, sunt politicile de incluziune socială în diversele state membre. Atunci când există un unic părinte. De asemenea, am analizat măsurile de protecție socială, dar dacă beneficiarii au un grad scăzut de educație, riscă să ajungă sub eh, pragul de sărăcie. Mamele tinere cu eh, copii tineri fac parte din eh, grupul celor care chiar nu găsesc locuri de muncă. 26% din părinții care sunt despărțiți și au copii sunt afectați pentru că o mamă tânără cu un copil mic uh, își pierde șansele de încadrare într-un loc de muncă și ca atare ajunge în uh, grupul celor mai săraci. Iar uh, pe slide-ul următor veți vedea care este durața vieții profesionale și aici există o inegalitate de gen. Mâine vom discuta și în Consiliu despre asta. Trebuie să vedem care sunt elementele suplimentare, vârsta, faptul că faci parte din un flux migrator, alte elemente care influențează situația pe locul de muncă dincolo de diferențele de gen. Um, situația adulților cu copii și veți vedea cât de mari sunt diferențe. Dacă ne uităm la primul uh, grup, uh, cei uh, care sunt părinți unici, vedeți diferența dintre femei și bărbați. Ehm, și în ce privește viața, durata vieții profesionale. Iar dacă ne uităm la locul de naștere, persoanele care nu s-au născut în Uniunea Europeană, femeile ehm, au o perioadă de două ori mai îndelungată de îngrijirea copilului fără să beneficieze de vreo subvenție decât bărbații. Am analizat de asemenea alte aspecte care sunt legate de locul de muncă și care constituie un mare pericol pentru uh, viitor, pentru politicile de ocupare a forței de muncă, dar și în ce privește veniturile și tipul de producție. Și dacă ne uităm la sectoarele așa numite feminizate, cele de asistență medicală, educație, în comparație cu domeniile tehnice, inginerie sau alte sectoare, din nou apar mari diferențe. Sectoarele feminizate sunt uh, mult mai prost plătite și veți vedea că uh, aici uh, majoritatea angajaților, peste 80%, sunt femei, iar dacă analizăm studiile, vom constata că bărbații sunt din nou cei bine plătiți. Deci au existat bărbați care au uh, lucrat în sectorul uh, de uh, sănătate, dar numărul bărbaților angajați scade pentru că există tot mai puțini bărbați interesați de aceste profesii. Iar dacă ne uităm la numărul femeilor care lucrează în acest domeniu, veți ultimii 10 ani situația nu s-a schimbat. Uh, probabil că mediul nu le permite femeilor sau nu este atractiv pentru femei ca să lucreze în sectoarele care sunt mai bine plătite. Iar dacă ne uităm la categoriile de vârstă, vom uh, constata că numărul uh, bărbaților în domeniul educației, sănătății crește um, în într-o vârstă mai uh, înaintată, 60, 60 și 4, uh, 65 de ani. Dar asta și pentru că societatea îmbătrânește. După aceea câteva domenii uh, segregate și aici există o mare diferență între diversele profesii. În sectorul educației veți vedea că doar 18% sunt bărbați care se pregătesc pentru acest sector. La universități există mai mulți bărbați decât în învățământul mediu, de pildă, pentru că uh, societatea, prin modul retribuirii, descurajează în domeniul științelor naturii. Este singurul sector în care femeile sunt interesate, dar dacă ele studiază până la urmă acest domeniu al științelor, um, ajung totuși în învățământ, nu în sectorul privat sau în alte sectoare în care este nevoie de forță de muncă înalt calificată. În ce privește sectorul TIC, 21% uh, sunt femei femei care studiază în acest domeniu. Iar acest domeniu uh, asigură un viitor uh, tuturor. Știți că din prognoza șanselor diverselor profesii spune că în acest sector uh, va fi nevoie de forță de muncă calificată, dar doar o cincime din numărul studenților în sectorul tehnologiei informațiilor sunt femei. Și uh, un, sfert sunt orientate spre sectorul uh, ingineriei sau construcțiilor. Deci trebuie să ne gândim cum vom putea pe viitor să depășim acest impas, să îmbunătățim situația femeilor pe piața muncii. Deci vă eh, încercam să vă vorbesc despre eh, beneficii Fiji. Vedem care sunt provocările vieții moderne și, din păcate, Uniunea Europeană este perdantă dacă nu încurajează femeile să studieze în sectorul STEM și dacă nu încurajează pe bărbați să se uh, orienteze și spre sectorul educației, sănătății sau bunăstării. Deci ă, trebuie până la urmă să încercăm să echilibrăm puțin aceste diferențe de gen. Și noi am folosit modelul E3ME pentru analiza pe care am făcut-o și am încercat să analizăm toate ă, domeniile Am analizat deci toate scenariile eh, diferite. Dacă încercăm să depășim această prăpastie eh, între sectoarele feminizate și masculinizate, eh, dar și diferențele la nivelul celor care iau decizii, există anumite Uh, evidențe, dacă investim în egalitatea de gen, dacă încerci să înlături anumite stereotipuri în mentalitate, ce uh, ar putea să rezulte pe plan economic? Și am am încercat să prezentăm modul în care eh, se produc evoluțiile în viața modernă. Situația eh, bărbaților nu trebuie să se înrăutățească, în același timp diferența dintre eh, bărbați și femei ar trebui să se reducă. Și am studiat diversele scenarii. Datele eh, pe care le-am eh, cules în baza evoluției istorice ne-au eh, permis să studiem despre sectorul educației, de pildă. Și dacă încercăm aici să anihilăm diferența de gen, de asemenea, problemele pe piața muncii, inactivitate, nivelul salariilor, diferența de retribuire, Um, fenomenul îmbătrânirii uh, populației în Uniunea Europeană, dacă am analizat schimbările demografice, pentru a vedea cum putem să uh, contracarăm fenomenele negative prin măsurile pe care le luăm. Și dacă am combina toate demersurile, ar trebui să ne uh, dăm seama care pot fi beneficiile. Și în acest slide vedeți care este modelul econometric făcut până în anul 2050. Dacă încercăm să rezolvăm toate problemele, dacă investim în măsurile luate, vom constata că PIB-ul în Uniunea Europeană ar putea să crească cu 9,6% fără alte investiții, doar prin uh, diminuarea diferențelor uh, în uh, beneficiile economice. Și până la urmă rezultatul ar fi un plus de 3,15 trilioane. De asemenea, am analizat uh, condițiile uh, care există în clipa de față vis-a-vis -vis de sectorul viitorului în care cererea de forță de muncă va fi foarte mare, sectorul TIC dacă noi încercăm să uh, le uh, determinăm pe tinerele fete să se intereseze de acest sector, asta ar duce la încă 1,4 uh, milioane de locuri de muncă noi și dacă 17% din forța de muncă angajată în acest sector ar putea să fie femei, se va ajunge la un progres substanțial. Există un scenariu de evoluție mai rapidă, altul de evoluție mai lentă, oricum însă beneficiile ar fi uriașe. Iar în ce privește acest scenariu mai lent, în care investițiile din partea statelor membre nu ar fi foarte mari, dar dacă oricum statele membre ar fi mai active decât o fac astăzi, s-ar ajunge la progrese. Varianta mai rapidă însă ar implica și uh, acțiuni uh, mai susținute. Deci, dacă noi încercăm în Uniunea Europeană să îmbunătățim echilibrul de gen pe piața muncii, Eh, spuneam, până în anul 2050 s-ar putea să se rezolve și problema diferenței de salarizare și după aceea trebuie să vedem și care va fi rata fertilității ar putea să crească pentru că femeile s-ar simți susținute de către state, nu ar ajunge în situația critică de a fi uh, mame uh, care își cresc singure copilul și au venituri mici. Deci ar fi o mare diferență față de situația pe care o găsim astăzi în diversele state membre. Aici vedeți o hartă a țărilor europene și uh, modul în care le-am împărțit în funcție de uh, egalitatea de șanse. Avem uh, două scenarii până în 2030 și până în 2050. Avem uh, câteva țări care sunt uh, foarte avansate în ce privește egalitatea de șanse, un alt grup care sunt undeva la mijloc și un al treilea grup care este mai în urmă cu egalitatea de șanse. După cum vedeți, Grupul 3 reprezintă statele care deja au un nivel foarte bun de egalitate a șanselor, deci acolo clar că um, nu vor câștiga foarte mult din uh, creșterea egalității de șanse în sensul creșterii PIB-ului, pentru că deja sunt foarte departe. Însă grupul 1 este grupul celor uh, câștigători, pentru că dacă ar face tot ce fac țele din grupul 3 și chiar mai mult, ar putea câștiga până la 12% mai mult uh, la PIB până în anul 2050. Noi avem mai multe produse. Acest studiu este accesibil pe site-ul nostru. Am pus acolo modelul pe care l-am folosit, raționamentul și ce măsuri se pot lua. Sper să aveți timpul și interesul uh, încât să îl consultați și, bineînțeles, întotdeauna vă stăm la dispoziție cu informații suplimentare, dar avem dovezi clare și solide care arată că egalitatea de șanse reprezintă un element esențial al pieței muncii. Mulțumesc! Mulțumim! Cred că aceste, sau parte din aceste fapte stau și în spatele inițiativei Comisiei Europene cu privire la echilibrul dintre muncă și viața privată. Nu putem uh, rămâne orbi la reacții, la dezbaterile ce au loc cu privire la această inițiativă de a asigura un echilibru între viața profesională și cea privată. Mulți dintre noi sprijinim inițiativa, și uh, ne dăm seama că există situații win-win din care toată lumea are de câștigat. Unele state membre au ajuns, bineînțeles, deja la acest nivel. Știm că există diferențe foarte mari în acest sens în Uniunea Europeană. Însă, cu ce reacții v-ați confruntat în momentul în care prezentați sau ați prezentat aceste fapte publicului? Uh, Noi, uh, politicieni, am văzut reacții fie foarte pozitive, foarte negative, nimic, uh, ca să zic așa, de mijloc. Dezbaterile până acum au fost destul de dure, destul de agresive și asta îmi dă cumva sentimentul că va dura, va fi nevoie de timp înainte să vedem uh, vreo schimbare. Există sigur câteva țări în Uniunea Europeană care sunt pe calea cea bună, dar există multe altele în care va trebui să ducem o luptă de durată pentru a atinge obiectivele. Ce argumente prezentați celor care au reacții negative? referitor la echilibrul viață profesională, viață privată? Da. Da, pentru că eu, văzând uh, schemele și diagramele, m-am gândit uh, automat la echilibrul viață personală, viață profesională, pentru că avem uh, comunicarea comisiei. Ce vreau să întreb, de fapt, este următorul lucru. Există o reacție puternică, o reacție negativă din partea țărilor, instituțiilor și decidenților. Cum putem schimba lucrurile? Cum putem contracara această reacție negativă? Mulțumesc! În primul rând, Trebuie spus că inițiativa privind echilibrul viață personală-viață profesională este una foarte importantă și poate că reacțiile negative ce au apărut este, sunt datorate faptului că oamenii interpretează acest mesaj în mod diferit. Noi, în momentul în care am analizat uh, indexul, um, am văzut că uneori uh, bărbații uh, lucrează mai multe ore, mai ales atunci când în familie există mai mulți copii. Asta înseamnă că partenera sau partenerul, soția, copiii, so- soția nu are prea multe șanse să intre pe piața muncii. Pe de altă parte, însă, să lucrezi, uh, să ai un program de lucru mai lung, să ai o intensitate mare, pe piața muncii și să nu ai o viață mai relaxată, apoi seara, să nu ai posibilitatea de a petrece un timp de calitate cu familia, consider că nu ține doar de reconcilierea între viața profesională și cea personală de echilibru, ci și de atitudine. Practic, bărbații sunt cei care au de pierdut dacă cred că n-ar trebui să petreacă timp cu familia. S-a dovedit că cei care nu fac acest lucru trăiesc mai puțin. Apar probleme de sănătate la o vârstă chiar mai tânără. Deci uh, sunt uh, probleme de atitudine aici, de mentalitate, de percepții la nivel de societate. Să echilibrul viață profesională, viață personală, este unul dintre uh, elementele cheie care ne pot ajuta să ne reducem inegalitatea de șanse. Din punctul meu de vedere, e o inițiativă foarte bună și uh, ne-ar ajuta nu doar să avem o Europa mai bună, mai competitivă, ci și să folosim uh, potențialul femeilor care au studii înalte, și care pot concura foarte bine cu bărbații. Deci pierdem din cauza că nu există acest echilibru. Mulțumim. Întrebări pentru invitata noastră? Doamna Blincheviciute, atunci o să ia cuvântul, pentru că dânsa este președinte la Comisia FEM. Din păcate a sosit puțin cu întârziere. Iš tiesų, aš atsiprašau. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi cer uh, scuze, vreau să uh, îi cer scuze, mai ales doamnei Langbach. Îmi pare rău că n-am putut să ascult prezentarea, dar uh, sunt convinsă că o să avem ocazia să discutăm în persoană și să aflu mai multe despre studiul dumneavoastră. Aș vrea să adaug ceva la spusele doamnei președinte legat de inițiativa Echilibru viață profesională-viață privată. Este una dintre principalele inițiative adoptate de Comisia Europeană. care a ajuns la Parlamentul European pentru uh, dezbateri. Se dorește îmbunătățirea accesului femeilor la piața muncii. Vrem să găsim modalități prin care femeilor să uh, li se faciliteze întoarcerea pe piața muncii și astfel să obțină pensii mai mari. Discutăm asta în Parlamentul European, dar și în statele membre. Eu am luat parte la multe astfel de discuții în Lituania. Și foarte adesea am auzit uh, argumente în uh, sens contrar. Sunt uh, unii oameni nemulțumiți de faptul că îngrijirea copiilor uh, poate fi preluată și de către bărbați, cel puțin patru luni, concediu parental. Cum să facă față? Unora li se pare inacceptabil să existe așa ceva. Deci întrebarea mea este ce putem face în legătură cu mentalitatea, cu atitudinea oamenilor. Poate ar trebui să investim mai mult în educație, să începem de la grădiniță sau de la școală și să încercăm să conturăm alte atitudini, să combatem stereotipurile, pentru că o directivă nu e suficientă, chiar dacă e o directivă foarte bună, nu va duce la schimbarea situației pe teren și nu va aduce egalitate în societățile noastre. Iar egalitatea pe piața muncii este foarte importantă pentru piața unică, pentru piața muncii, pentru competitivitate. Deci ce ar trebui să facem, unde să investim în societate, în oamenii noștri pentru a obține un rezultat mai bun. Doamna Langbach. Sunt pe deplin de acord că modul în care trebuie interpretată directiva e în sensul motivării și încurajării. De aceea, directiva e un instrument atât de important. Avem nevoie de conștientizare. Și uneori cred că și femeile sunt uh, partea problemei, pentru că cred că soțul nu este tare să se descurce, nu vor să încredințeze copilul uh, bărbatului să-i dea această responsabilitate. Foarte adesea aud că acele patru luni uh, pe care le poate lua tatăl ca și um, concediu parental nu ar compensa pierderea venitului, pentru că de obicei bărbatul e cel care are un salariu mai mare. De asta apar discuții. Însă, cred că simplul fapt că e familia ta, tu ai decis să o întemeiezi și să faci copii, e vorba despre viitorul tău, dar e și responsabilitatea ta. Cred că te simți mult mai bine dacă gândești așa. Deci ăsta e mesajul pe care trebuie să-l transmitem și uh, ne-ar ajuta și uh, dezbateri, discuții în uh, mass media. Să facem pe tineri, pe tineri bărbați, să conștientizeze faptul că asta e o șansă pe care ei riscă să o piardă. Președinta, Mulțumim foarte mult pentru că ați venit. Sunt convinsă că vor mai fi întrebări și vom avea nevoie de răspunsuri de la dumneavoastră, deoarece uh, inițiativa Echilibru viață profesională, viață privată vrem să reușească. Vrem să vedem rezultate. Acum, pe 16 octombrie are loc uh, următoarea reuniune a comisiei noastre, începând cu ora 3 după masă până la 6.30 seara. Pe 19 octombrie începem la 9 dimineața până la prânz la 12.30. Acestea fiind zise, vreau doar să vă mai amintesc că în această masă avem o audiere pe care o ținem împreună cu Comisia Cult Tema este Corpul European de Solidaritate. E o temă importantă pentru ambele comisii și cu atât mai mult pentru comisia noastră de ocupare. Nu vrem să apară o nouă piață a muncii care să nu fie adecvată pentru tineri. De aceea am creat Corpul European de Solidaritate și vrem să înțelegem mai clar cum se va organiza el pentru a evita dumpingul social. Vom fi în clădirea Altiro Spinelli, sala este A1G3, începem la ora 3, cu toții sunteți uh, bineveniți să veniți să participați. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Aici încheiem ședința.